pe bază de cerere pot împreună să contribuie la atingerea scopurilor, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Sper că instituțiile financiare internaționale se vor consolida în această perioadă. Banca noastră a cerut acționarilor săi să facă două lucruri. În primul rând, să își mărească baza de capital. La summitul de la Londra Banca de Dezvoltare uh, a Asiei a primit această posibilitate. Sper că este posibil și pentru alte bănci regionale și că acest lucru se va întâmpla la Pittsburgh. Dar, așa cum doamna profesoră Woods spunea, trebuie să ne concentrăm asupra țărilor cu venituri mici care și-au uh, epuizat aproape resursele și să vedem ce este de făcut anul acesta, la anul până în 2011, pentru sprijinirea lor financiară, pentru uh, echilibrarea balanței de plăți, pentru continuarea construcției infrastructurilor. Cred că este foarte important să convingem uh, toate băncile să contribuie la uh, recapitalizarea acestor țări pentru ca ele să poată continua procesul de dezvoltare în 2010, în 2011? Mă voi opri aici, doamnă președinte, și voi da doamnei uh, Woods uh, posibilitatea de a lua cuvântul. Mulțumim, domnule profesor. Vă prezint acum pe doamna profesor Irene Woods, care a alcătuit un studiu foarte inter interesant pentru noi. E vorba de răspunsul uh, internațional în fața crizei și reforma uh, financiară globală, arhitectura asistenței uh, internaționale în domeniul financiar, impactul pe care criza îl are asupra uh, țărilor în curs de dezvoltare. Doamna profesor Woods uh, predă la uh, predă economie politică internațională la Oxford și este specializată la Națiunile Unite. Mulțumesc foarte mult! Președintele Băncii Africane de Dezvoltare v-a dat o imagine a ceea ce Fondul, uh, Internet, Fondul Mondial Internațional, Banca Mondială și Națiunile Unite numesc acum o, uh, urgență, o criză de dezvoltare. Acestea nu sunt cuvinte pe care uh, le-ar folosi în mod curent Banca Mondială sau Fondul uh, Monetar Internațional. Ce înseamnă uh, o criză de dezvoltare a băncilor? Așa cum au arătat uh, FMI și Banca Mondială, acestea sunt efecte uh, există numeroase efecte, dintre care voi enumera câteva, subliniind că această criză financiară a început în Statele Unite, în Europa, în afara controlului sau influenței vreunei țări în curs de dezvoltare, efectele, trebuie să recunoaștem, au fost uh, dintre cele mai uh, puternice și de lungă durată. Deficituri bugetare uh, înregistrate brusc, epuizarea resurselor, rezervelor, uh, scăderea bruscă și dramatică a exporturilor, decelerarea creșterii economice, o scădere bruscă a veniturilor de capital și a veniturilor bugetare. Iată cu ce se confruntă statele în curs de dezvoltare. Iar această criză de dezvoltare a fost recunoscută inclusiv de grupul celor 20. Ceea ce aș vrea eu să vă spun este să analizați răspunsul G20, așa cum am făcut și eu în documentul pe care l-am pregătit, pentru a vedea exact ce se întâmplă. Ce s-a promis, ce se uh, face de fapt și care sunt implicațiile pentru Uniunea Europeană, pentru Parlamentul European și pentru acest, uh, această comisie. Răspunsul G20 a fost rapid, a fost coordonat și promițător. A promis noi resurse pentru Fondul Monetar Internațional, a reafirmat angajamentele luate de G20, a promis noi fonduri pentru protecția socială și pentru limitarea impactului crizei asupra țărilor mai mici. 100 de miliarde, uh, o sumă pusă la dispoziție de băncile de dezvoltare, reprezintă un nivel record de împrumuturi. Pentru un observator uh, neavizat, uh, se pare că criza este administrată, că efectele ei sunt limitate, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Dar acum, haideți să ne uităm uh, ce se ascunde în spatele acestei observații și dați-mi voie să subliniez câteva dintre cele mai importante aspecte ale documentului pe care vi l-am prezentat. Să începem cu reacția Fondului Monetar Internațional, care, după cum spuneam, a atins un nivel record de împrumuturi și a relaxat țintele bugetare și de inflație. Dar dintre cele 18 noi acorduri pe care fondul le-a încheiat uh, de la debutul crizei, 82% din uh, această sumă record merge către țările din zona europeană. Așa cum spune și documentul meu, 1,6% din noile împrumuturi, repet, 1,6% din noile împrumuturi mm, merg către uh, țările din Africa subsahariană. Acest lucru confirmă ceea ce Banca Mondială a exprimat ca uh, teamă și anume că majoritatea fondurilor merg către țările cu venituri mari. Fondul Monetar Internațional a spus că nu poate să pună la dispoziție decât uh, cam 2% din cerințele de împrumuturi externe către, uh, pentru țările în curs de dezvoltare, pentru țările cu venituri mici. Cu alte cuvinte, reacția Fondului Monetar Internațional pare foarte uh, amplă, însă ea este extrem de limitată atunci când uh, ne referim la uh, țările care au cea mai mare nevoie de bani. Să trecem acum la Banca Mondială, unde s-au făcut promisiuni uh, generoase de către grupul celor 20 privind investirea în sisteme, multila, uh, în sisteme multilaterale. Robert Zelec, președintele Băncii Mondiale, a promis uh, investirea cel puțin 20% din împrumuturi în uh, zonele cele mai vulnerabile. Dar țările cele mai vulnerabile au primit zero fonduri din partea Băncii Mondiale. S-au înființat uh, foarte multe fonduri pentru a face față crizei alimentare Uh, Europa a contribuit cu vreo 48 de milioane la aceste fonduri, dar în, atunci când a, a uh, apărut această criză financiară, Europa tinde să se mulțumească cu resursele existente și aș vrea să subliniez două lucruri. În primul rând că majoritatea uh, uh, acestor reacții sunt destinate um, angajamentelor deja luate. Dacă o țară negociază un împrumut de la Banca Mondială pe următorii trei ani, Banca Mondială tinde să uh, avanseze banii, însă acest lucru creează o lacună pe următorii patru-cinci ani și uh, fondurile nu vor mai fi disponibile în această perioadă. De fapt, aceste împrumuturi rezolvă problema pe termen scurt, dar creează probleme și mai mari mai târziu. O a doua implicare, implicație a cerințelor băncii mondiale de a folosi fondurile existente, așa cum arată și documentul meu, este că felul în care Banca Mondială împrumută bani țărilor în curs de dezvoltare este condiționat de o formulă care um, conferă țărilor uh, un rating pe baza performanțelor economice. Deci, cele mai multe sume de acest tip sunt prealocate unui tip, unui grup specific de țări și eu examinez în ce măsură acest lucru înseamnă că țările cele mai greu lovite de criză vor căpăta fonduri de acest tip. Și veți vedea, dacă citiți documentul, că un număr foarte mare de țări care sunt greu lovite de această criză nu sunt eligibile sau nu vor fi eligibile sau nu au un rating de țară suficient de mare pentru a primi aceste fonduri. Cu alte cuvinte, în sistemul de împrumuturi al Băncii Mondiale există lacune foarte mari care pot afecta țările cu veniturile cele mai mici și care au cel mai mult de suferit de pe urma crizei. Problema este că, desigur, țările G20 au răspuns rapid, însă dacă este să rezolvăm cauzele imediate ale crizei mai întâi și să abordăm problema impactului crizei în Europa și în Statele Unite, vedem că uh, lăsăm la o parte țările mai sărace. Ne-am limitat la retorică și promisiunile nu au fost îndeplinite. Uniunea Europeană trebuie să reflecteze la trei lucruri necesare. Resurse, flexibilitate și viteză de reacție la această criză. Progresul semnificativ registrat în ultimii 10 ani, când Uniunea Europeană s-a aflat pe primul plan și a avansat și a devenit cel mai mare donator din lume prin instrumentele sale de asistență pentru dezvoltare. Deci vedem că Europa a adus o contribuție semnificativă la aceste obiective de dezvoltare care obiective însă sunt lăsate la o parte din cauza crizei. Am adus argumente în acest sens în lucrarea mea. Și apoi am mai analizat problema reformei modului de guvernare a femeiului și a băncii mondiale. Și mi-am pus întrebarea, este aceasta o, o problemă pe care trebuie să o analizăm acum în ultimii 10 ani s-a încercat o reformă, s-a dezbătut de fapt reforma femeiului și a băncii mondiale. Și acum, iată că a apărut criza, ele trebuie să reacționeze, deși încă nu au fost reformate. Sigur, am putea spune să lăsăm reforma pe mai târziu. În lucrarea mea emit trei observații și trei motive pentru care ar trebui uh, formăm mult mai rapid aceste organizații. În primul rând, dacă vrem să soluționăm această criză, trebuie să ne gândim că economiile emergente, mai ales China și India, dar și Brazilia și altele, sunt uh, deosebit de importante. China este o țară cu foarte multe lichidități și rezerve și are programe de asistență, de investiții și de dezvoltare în creștere. Dacă angajăm China în eforturile multilaterale pentru a rezolva criza, uh, cu siguranță vom reuși uh, să mișcăm lucrurile. Dar de ce nu face acest lucru Banca Mondială și femeiul? De ce nu angajează și China la discuții? De ce o tratează doar ca pe un membru cu importanță redusă? Până la urmă, aceste organisme nu sunt multilaterale, ci sunt organisme tip G1 sau unilaterale. Și cred că este important ca femeiul să devine un organism de tip G20 să deschidă linii de credite către ceilalți acționari. China, India și Brazilia sunt absente în mod aproape total. Ele nu fac parte din negocieri și nici, sigur, nici nu ne așteptăm ca ele să împrumute bani, deoarece aceste instituții nu le ajută pe ele în aceeași măsură în care, în care îi ajută pe acționarii G7. Sigur, dacă ne gândim în mod urgent la reformă, asta este pentru că pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare și țările emergente, trebuie să le implicăm și pe ele în decizii și ele se vor simți implicate doar atunci când vor considera că aceste instituții le servesc la fel ca și pe uh, cele șapte țări tradiționale din grupul G7. Ambele instituții trebuie să informeze mai bine aceste țări mai puțin dezvoltate. Iar această temă de pe ordinea de zi este mereu uh, lăsată mai la urmă. Dar Trebuie să știm că nicio organizație de acest tip din lume nu poate fi eficientă dacă nu îi informează pe toți membrii ei. Deci rolul acestor organizații trebuie pus în discuție cât mai rapid. Și apoi, în ce privește eficiența acestor organizații și nevoia lor de un directorat strategic unde cei de la conducere să ia decizii strategice și apoi să le pună în aplicare, membrii băncii mondiale care iau decizii și care își asumă riscuri politice trebuie lăsați să acționeze. Trebuie să reducem birocrația și să renoim rolul acestor organizații pentru că doar așa vom putea să le facem mai eficiente, mai rapide și mai capabile să-și asume consecințele politice ale acestei crize. Iată motivele pentru care în lucrarea mea propun o serie de măsuri pe care Uniunea Europeană și Parlamentul European le-ar putea promova ca fiind urgente pentru a spuri gradul de reacție și pentru a putea gestiona mai bine criza financiară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă profesor, pentru discursul dumneavoastră, care a fost foarte interesant și foarte instructiv. Domnule Cabaruca, v-aș uh, da din nou cuvântul ca să puteți reacționa la ceea ce a spus doamna Woods. Thank you very much. Uh. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Nu sunt aici în calitate de profesor, să știți. Cred că avem deja un profesor uh, minunat aici la prezidiu și e suficient. Aș vrea să reiau două dintre aspectele relevate de doamna Woods. Mai întâi, reacția instituțiilor financiare internaționale este constrânsă de sistemul care există. Și apoi, banii sunt alocați țărilor pe baza unui sistem care evaluează performanța. Acest lucru este bun, adică să dai banii unde știi că vor fi folosiți eficient și că se vor obține rezultate. Acesta este scopul politicii. Este mai puțin eficient însă atunci când trebuie să ajutăm țările să-și rezolve problemele lor, adică să depășească criza. Și în al doilea rând, cred că doamna Woods a fost destul de blândă cu cei de la bancă, pentru că noi folosim mai puțin bani pentru 2010 și 2011 și îi uh, epuizăm pe toți astăzi. Ce vom face însă peste 2 ani? Și mai trebuie să adaug că într-un continent ca Africa, unde foarte multe țări au avut uh, conflicte civile, nu ne putem aștepta în mod realistic la performanțe foarte bune, adică performanțe suficient de bune pentru a atrage resursele femeiului. Dar aici Uniunea Europeană și Comisia Europeană pot interveni pentru că ele nu sunt uh, constrânse de formula femeiului. Resursele pe care le acordă Uniunea Europeană pot fi administrate în afara acestui sistem bazat pe performanță. Ele se alocă pe baza nevoilor. Noi, cei de la Banca Africană, am încercat cu sprijinul dumneavoastră să punem la punct o, un instrument pentru țările fragile. Acest instrument ajută țările care emerg din conflicte, care nu au o performanță foarte bună, care însă au milioane de copii care nu merg la școală și care au nevoie de vaccinuri. Însă acest instrument este și el limitat. Am vrut să subliniez acest lucru ca să vă arăt cum putem noi să reacționăm pe baza instrumentelor pe care le avem la această criză. De vreme ce a fost deja analizată reacția Uniunii Europene, aș dori să invit Comisia să își exprime poziția. Aveți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că Comisia împărtășește în multe locuri analiza crizei financiare pe care tocmai am ascultat-o. Contrar previziunilor inițiale, care spuneau că țările în curs de dezvoltare nu vor fi afectate de criză din cauza faptului că ele nu sunt atât de legate de piețele financiare internaționale, iată că acum vedem că și aceste țări suferă foarte mult de pe urma crizei. suferă din cauza succesiunii de crize care au afectat aceste țări în ultimele zile. Criza alimentară, criza energiei, criza financiară și economică. N-am să intru prea în detaliu în ce privește aceste canale de transmisie pe care le avem cu țările în curs de dezvoltare, uh, Știm că au fost acolo efecte ale crizei, mai ales pe țări, în țările emergente care sunt cele mai integrate, dar știm că au fost afectate și de încetinirea creșterii economice globale. Am văzut scăderea ratelor de creștere în aceste țări și acest lucru a dus la o scădere a prețului bunurilor de consum, a scăzut uh, comerțul mondial și a scăzut uh, chiar și numărul de transferuri de bani către aceste țări. Dacă e să comparăm efectele macroeconomice ale crizei, vedem că țările în curs de dezvoltare se confruntă cu consecințe sociale grave care le amenință dezvoltarea pe termen lung și obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Guvernele încearcă din greu să mențină echilibrul cu și să facă reforme. Riscul de șomaj este tot mai mare și Organizația Internațională a Muncii este preocupată de rata de ocupare a forței de muncă. femeile și copiii sunt și ei uh, categorii grav afectate. A scăzut venitul, s-au pierdut multe locuri de muncă și au apărut uh, amenințări de tulburări sociale și instabilitate politică, mai ales în țările fragile. Iată uh, consecințele generale ale crizei de pe care, de pe urma căreia suferă aceste țări. Trebuie să fim însă conștienți că efectele crizei diferă foarte mult de la o țară la alta și de la un grup de populație la altul, în funcție de gradul de vulnerabilitate și uh, măsura în care acestea se pot adapta la șocul economic. Din aceste motive, noi monitorizăm cu atenție impactul crizei asupra țărilor în curs de dezvoltare în colaborare cu delegațiile noastre. Noi am uh, adoptat uh, o reacție imediat după summitul G20 de la Londra și am propus o serie de 28 de măsuri în comunicarea noastră intitulată Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a face față crizei. Această comunicare a fost aprobată și majoritatea măsurilor au fost deja aprobate de Consiliu în concluziile din luna mai. Am să trec în revistă foarte rapid aceste măsuri aprobate de Consiliu. Ele includ, printre altele, următoarele. Onorarea angajamentelor de asistență, în primul rând, și utilizarea mecanismelor de asistență pentru a atrage noi resurse. Comisia plănuiește să acționeze pentru a sprijini activitățile economice și ocuparea forței de muncă. Vrem să îmbunătățim uh, mecanismul de asistență, să sprijinim agricultura, ecologia, să sprijinim investițiile și să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să conferim stabilitate. Pentru a face toate aceste lucruri, Comisia a decis să utilizeze până la 500 de milioane din uh, Uh, programele regionale și de dezvoltare pentru a crea acel mecanism flexibil despre care s-a vorbit. Acest mecanism este un instrument care e menit să sprijine țările în curs de dezvoltare, uh, țările din Africa, uh, Caraibe și Pacific, care sunt cele mai fragile, pentru a le permite să-și mențină volumul de cheltuieli, mai ales în ce privește uh, sfera serviciilor sociale. Țările din acest spațiu trebuie să facă o cerere pentru accesarea instrumentului și obiectivele de, criteriile de eligibilitate sunt uh, obiective. Spre exemplu, uh, dacă țara respectivă are un grad de vulnerabilitate foarte ridicat, social și economic. Acesta e un bun criteriu. Impactul pe care instrumentul îl poate avea în aceste țări este esențial, pentru că reducem decalajul financiar. Vrem să ne asigurăm că aceste țări au o capacitate suficientă de absorpție prin programele lor bugetare și că putem să stabilim rețele de securitate socială. Am uh, elaborat deja o listă cu țările care au uh, accesat mecanismul și uh, ne vom consulta pentru a alege țările care vor beneficia într-un prim val de acest mecanism și apoi următoarele în 2010. Atât, vă mulțumesc pentru atenție. Dăm acum cuvântul membrilor comisiei noastre. Avem o listă a vorbitorilor. Domnul Mitchell este primul înscris. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Caberuca și doamnei profesor Woods pentru contribuțiile lor. Trebuie să vă spun că mi se pare că ce ați spus dumneavoastră poate fi foarte ușor de acceptat și este foarte corect și adecvat, însă în Aș vrea să vă spun în câteva secunde că trebuie să reveniți cu picioarele pe pământ și noi avem probleme la noi în țară. Eu, de exemplu, am am fost recent la radio și am avut o dezbatere cu o doamnă uh, de la Fundația Spitalelor care se ocupă de uh, persoane uh, afectate de cancer în fază terminală. Am fost foarte șocat să constat că ei nu au fonduri suficiente și se află în o situație foarte gravă. De asemenea, în principalul ziar din Irlanda am citit un articol despre lumea în curs de dezvoltare și nu m-a șocat atât articolul cât răspunsurile cititorilor. Se spunea, da, așa e, nu avem nevoie doar de o reformă a guvernării, ă, ci și de intervenția Băncii Mondiale. Ghana și-a câștigat independența de o jumătate de secol, deci eu vreau să vă spun că dumneavoastră trebuie să vă reformați, statele dumneavoastră trebuie să facă reforme, pentru că suntem într-o criză a finanțelor publice foarte primejdioasă și viitorul este foarte nesigur. Vreau să înțeleg bine, pentru că eu am fost raportor pentru instrumentul de răspuns rapid la criza alimentară anul trecut și s-a vorbit despre acest miliard. Să obținem acordul Consiliului pentru un miliard a fost aproape imposibil. A trebuit să-i amenințăm că nu adoptăm bugetul ca să-i convingem și până la urmă nici măcar nu cred că întregul miliard a fost uh, transferat. Deci trebuie să fiți realiști, trebuie să luați în vedere, să luați în considerare nevoia de reformă, democrația este un punct foarte important pe ordinea de zi. Reforma democratică a instituțiilor în cadrul lumii în curs de dezvoltare este extrem de importantă și la fel de importantă ca alte măsuri. Sunt șocat să aud că 1,6% din noul împrumut FMI, doar 1,6% merge, căt, la sută merge către Africa subsahariană. Este șocant uh, și uh, iată că am auzit astăzi informații despre flexibilitatea resurselor și viteză și cred că astfel vom reuși să facem schimbările pe care dorim să le facem. Aș vrea să-l întreb pe domnul Caberuca ce anume s-a făcut. Am fost uh, în Ruanda și am văzut cum cooperează reprezentanții guvernului britanic cu uh, reprezentanții comunităților din Rwanda pentru a uh, obține capital și proprietate. Aș vrea să știu ce faceți în Rwanda pe această temă. Și în cele din urmă, pe scurt, mi se pare foarte interesant că această întâlnire are loc la Pittsburgh. 0,2% până la 1% este contribuția Statelor Unite uh, pentru dezvoltare. Și majoritatea din această sumă este destinată Israelului și Palestinei mi se pare foarte interesant. Cred că a venit momentul să facem apel la administrația Obama care au această mare, acest mare program de speranță și să întrebăm ce fac anume pentru lumea în curs de dezvoltare. Să ni se spună ce se poate face la Glen Eagles când o persoană stabilește ordinea de zi. Cred că avem aici această ocazie la Pittsburgh și sper că domnul doctor Caberuca să aibă dreptate atunci când a spus să se adeverească dorința lui ca națiunile africane să fie reprezentate acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Görens. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș vrea să mulțumesc și uh, celor doi uh, vorbitori pentru expunerile lor foarte uh, bine argumentate. Și vreau să spun că ne aflăm într-o situație de două ori absurdă. O dată absurdă pentru că e vorba de situația instituțională a unor state în curs de dezvoltare, iar în Europa suntem cu toții de acord că cele 27 de state membre trebuie să fie unite împotriva crizei economice și că nu ne permitem nici cea mai mică abatere a niciunui stat, pentru că trebuie să reușim să folosim valoarea adăugată reprezentată de sistemul, să-i spunem, federal european, sistemul comunitar. Și suntem în același timp de părere că Ghana sau Beninul pot să iasă singure din criză. Mi se pare o aroganță insuportabilă. Nici măcar un stat din statele ACP, care sunt principalii noștri parteneri în domeniul cooperării și dezvoltării, să uh, reușească această reformă instituțională pe care ați menționat-o dumneavoastră, pentru că ei nu sunt nici în G20 și nici în altă parte reprezentați și cred că nu au nicio șansă, este absurd. Și a doua absurditate, ați spus că Fondul Monetar Internațional poate să acorde doar 2% pentru Africa. Banca Mondială trebuie să intre în fondurile rezervate exercițiului financiar 2011 pentru a finanța uh, programele desfășurate astăzi și asta este iarăși absurd. De ce uh, încercăm să facem această manevră la Banca Mondială? Mi se spune la fel de absurd că băncile comerciale din Africa de Vest, și vă rog să-mi confirmați această informație, că ele ar avea uh, prea multe lichidități. Deci, există nevoi Creditorii instituționali nu pot să le răspundă, însă există bani la fața locului, dar nu uh, există acces la acești bani. Aș vrea să știu din ce motive nu există acces la aceste fonduri. Este vorba de o prea mare prudență sau e vorba de capacitatea de absorpție? Este o problemă politică de fond și cred că trebuie să o rezolvăm. În al treilea rând, tot o, absurditate. E vorba de segmentarea responsabilității în cadrul a ceea ce am putea numi uh, guvernarea mondială. Femeiul oferă împrumuturi pe termen scurt, Banca Mondială pe termen lung. China participă foarte puțin. Ați vorbit de contribuția sa nici măcar simbolică, iar uh, aceste state sunt implicate în economie acest stat are o implicare devastatoare în economia neoficială din Africa. Pentru, nu numai pentru că nu respectă regulile antidumping ale OMC, ci, nu, ci și pentru că femeiul nu poate să facă față acestei subevaluări cronice. Deci dacă femeiul și Banca Mondială și OMC-ul ar acționa împreună, ar reuși poate să coordoneze pilonii guvernării și uh, Poate s-ar putea introduce în această asociere și Organizația Internațională a Muncii, care are un aport platonic în discuția de astăzi. Cred eu că s-ar progresa mai repede. Și dacă nu se vor face schimbări radicale în modul de cooperare, nu vom reuși să rezolvăm problema. Și în ultimul rând, am auzit că pentru a se îndeplini obiectivele de dezvoltare ale mileniului ar fi nevoie de o creștere de 8% în Africa. Cred că suntem sub 3% și suntem în scădere economică, nu în creștere, din cauza natalității excesive. Cred că uh, Putem să facem noi câte eforturi vrem și să recunoaștem și eforturile făcute de comisie. Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții, într-adevăr, însă cât timp nu ne ocupăm de aceste patru probleme pe care le-am menționat pe scurt, nu vom reuși să rezolvăm problema fundamentală. Are cuvântul domnul Deva. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu cu ce să încep, dar am să încep uh, cu uh, un fel de atac. Este ca și cum ar fi un elefant aici în cameră și noi ne facem că nu-l vedem. Eu uh, merg des în Asia, dat fiind uh, relațiile pe care le-am cu acest continent. Și China are o creștere de 9%. India are o creștere de 8%. Azi dimineață, conform raportului Bloomberg, crește, țara din care vin eu are cea mai mare creștere din lume și e cel mai bun loc de, pentru investiții. Dacă examinați toate statele asiatice, cu excepția Indoneziei, veți constata că ele au o creștere fenomenală. 75% din creșterea mondială, conform FMI, va veni în următorii patru ani de la o singură țară, și anume China. Și uh, restul din India și alte țări. Mă uit la țara mea, Marea Britanie, și la spațiul acesta european și la contractele pe care le încheie. Cu excepția Germaniei și a Franței, văd că restul Europei se contractă. Și noi atragem și Africa după noi în această restrângere. Nu există o singură economie globală, doamnă președinte, există două. Și această divergență această diferențiere se produce sub ochii noștri. Nu trebuie să, ne, să mai negăm acest fapt și să repetăm uh, mantrele pe care le repetăm de 60 de ani. E cazul să nu ne mai mințim singuri atunci când domnul Michel a vorbit despre dificultățile circumscripției mele și a lui. E vorba de uh, problemele legate de familiile și cetățenii de aici, în Europa. Uh, și după aceea i-am mai auzit și pe liderii europeni despre ce minuni vor face în lumea dezvoltată, în lumea în curs de dezvoltare. După aceea, dacă te uiți la cifre, vezi că de fapt nu se întâmplă nimic din toate acestea. Adevărul adevărat este aici că apare o lume bipolară. Da, este o mare problemă pentru noi. Însă trebuie să acceptăm că această bipolaritate se dezvoltă foarte repede și trebuie să uh, intrăm și noi în acest proces. Altfel, uh, noi vom continua să venim aici la comisie, să repetăm aceleași povești și să ne trezim că ne micșorăm pe zi ce trece. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Berman. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș cere o lămurire în legătură cu un aspect pe care l-au menționat și domnul Caberuca și doamna Woods. Domnul Caberuca a spus în primul rând că avem nevoie de inovare pentru că fondurile de asistență sunt uh, adesea blocate de procedurile uh, complicate, cam, cam așa ceva. Iar doamna Woods a spus uh, după aceea că avem nevoie de inovare la Comisia Europeană în acest sens și după aceea ați vorbit despre flexibilitatea resurselor și viteza ca niște aspecte foarte importante care să fie rezolvate de instituțiile europene. Eu nu mi-amintesc dacă vreunul dintre dumneavoastră a menționat Banca Europeană de Investiții însă m-aș bucura foarte mult dacă ați putea să dați informații specifice legate de modul în care Comisia Europeană ar trebui să trateze aceste probleme de flexibilitate a resurselor, viteză și inovare în uh, trimiterea, în alocarea fondurilor. Și de asemenea, ce să facem cu Banca Europeană de Investiții pentru a o transforma într-o bancă adevărată de dezvoltare? Atât, mulțumesc! M-am înscris și eu pe lista vorbitorilor, spune doamna președinte. Cred că avem o uh, răspundere istorică și aș dori să subliniez cum trebuie privite mijloacele de acțiune ale instituțiilor de la Bretton Woods. Aș vrea să vă amintesc că înainte de reuniunea G20, Banca Mondială avea 25 de miliarde de dolari pe an disponibile pentru acordarea de împrumuturi. Și, uh, domnule Caberuca, cred că Banca Africană de Dezvoltare era la, cam la 5-6 miliarde de dolari înainte de întâlnirea G20. Iar femeiul știți cât reprezintă? Cam 200 de miliarde de dolari. Asta înainte de G20. După aceea s-a hotărât să fie sporit la 1000 de miliarde. Și înainte de fuziunea Merrill Lynch cu Banca Americii în 30 decembrie 2008, 60 de miliarde de dolari au fost plătiți ca uh, bonificații. Se poate constata că singura sumă că suma plătită pentru câteva persoane reprezintă mai mult decât resursele băncii mondiale și ale băncii uh, africane de dezvoltare. Planul de a susține economia economică, planul de redresare Planul acesta era, planul de redresare european sau american erau iarăși mai mici. Vorbim de zeci de milioane sau sute de milioane. Ar trebui să vă uitați la beneficiile Goldman Sachs de trimestrul acesta. Pe termen scurt, se întâmplă ă, totul așa ca înainte. Și noi nu am luat în serios problemele lumii în curs de dezvoltare. Însă, acum avem posibilitatea, poate de aici, să facem ceva în acest sens. Nu putem să stăm, să ne uităm cum ă, femeiul din resursele sale modeste acordă deja 1,6% statelor cu venituri reduse. Va trebui să fim foarte activi în lunile care urmează. Am să dau acum cuvântul domnului Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. E o onoare să vorbesc după dumneavoastră. Sunt de acord cu ceea ce ați spus. Vreau să o felicit pe doamna profesor Woods pentru documentul prezentat. L-am citit aseară și nici n-am terminat cina pe chestia asta. Cred că această criză a readus uh, la viață oarecum uh, uh, Fondul Monetar Internațional, realitățile sunt dure. Avem nevoie de a coopta India, China, Brazilia în această ecuație pentru că ele au cote de dezvoltare record. record se vorbește despre guvernanță, cum poate fi ajutorul eficient dacă statele membre se pregătesc să reducă bugetul de um, ajutorare către statele în curs de dezvoltare. Mi se pare ilogic. Cum poți guverna atunci când nu poți să uh, hrănești, să îmbraci, să uh, pui la dispoziție servicii de sănătate sau uh, de salubritate pentru cetățeni. Acum aș vrea să mă aplec asupra unor lucruri spuse de colegii mei cu care, de care vreau să mă disociez complet. Eu vreau să uh, felicit Marea Britanie pentru că a uh, mărit uh, sumele destinate pentru ajutorare. Eu cred că există o negare și realitatea este după cum urmează. Lumea industrializată a creat această criză din lăcomie, iar acum lumea industrializată cere celor mai săraci uh, să plătească, iar acest lucru este condamnabil. Eu am cre crescut în estul uh, Londrei, într-un district sărac, Biserica Catolică ne încuraja tot pe noi să contribuim cu bani care să fie trimiși în țările în curs de dezvoltare, în Africa, pentru a-i ajuta pe alți săraci. Aceasta este realitatea și, domnul Mitchell, ar trebui să știți din istoria Irlandei că este nevoie de îndrumarea opiniei publice în aceste privințe și nu de urmarea, de, de ascultarea opiniei publice. Sper că eu v-am ascultat cu atenție și nu v-am întrerupt și sper că veți fi la fel de politicos cu mine. Putem să uh, constatăm la sfârșit uh, dacă suntem sau nu de acord. Fiecare dintre noi, în țările noastre, avem o istorie uh, de a fi depășit crize și sărăcie. Și dacă nu învățăm din propria noastră istorie, suntem condamnați să repetăm greșelile făcute. Haideți să vedem ce se întâmplă în Africa subsahariană. Iar uh, documentul dumneavoastră spune clar ce se întâmplă acolo. Poate că unii nu au înțeles sau nu au citit totul. Unele dintre lucrurile petrecute acolo provin sau au uh, cauza în țările industrializate. E vorba de transferuri de bani uh, din partea celor care lucrează în țările occidentale. Uh, transferuri de bani care nu mai pot avea loc pentru că în țările uh, occidentale uh, scade uh, numărul locurilor de muncă. Noi nu mai cumpărăm mașini, așa că se închid fabricile și oamenii nu mai au bani să trimită acasă. Acest lucru are un efect dramatic în țările subsahariene. Prețurile mineralelor au scăzut foarte brusc și foarte dramatic pentru că noi nu mai producem și deci nu mai cumpărăm. Și cred că atunci când uh, aflu despre Uh, un astfel de, o astfel de tragedie care se întâmplă altcuiva, o înțeleg așa ca și cum mi s-ar fi întâmplat mie. Sunt mândru de această ideologie și promovez ideea că este nevoie de ajutoare suplimentare pentru țările pe care noi le-am aruncat în acest uh, declin, în această spirală descendentă. Mulțumesc! Recht, <clears throat> recht herzlichen Dank, Herr, Herr Kaschmann. Uh, ich da, mulțumesc foarte mult. Domnule Cashman, cred că ați exprimat ceva ce uh, aș fi uh, vrut să spun și eu și cred că multă lume din sală poate fi de acord cu dumneavoastră. Pe de altă parte, domnul Deva a, a propus acea metaforă cu elefantul din cameră pe care ne facem că nu-l vedem. Eu cred că este o perioadă în care uh, lumea crede că criza financiară ar putea să fie decuplată, să, să fie considerată ca neafectând țările în curs de dezvoltare. Nu cred că este uh, adevărat și cred că s-a pierdut timp prețios. Nu am acționat la timp pentru a ne asigura că acțiunile noastre sunt eficiente. Iar acum auzim că ar trebui să discutăm despre felul în care uh, limităm efectele crizei în statele noastre. E adevărat că trebuie să facem și asta, dar nu cred că acesta este un argument în favoarea punerii sub semnul întrebării a ajutoarelor de dezvoltare. În Germania, în timp foarte scurt, am reușit să uh, adunăm miliarde pentru a salva bănci, dar vorbim de mult și uh, vorbim uh, fără finalitate dacă ar trebui sau nu să acordăm uh, un miliard de ajutoare pentru țările în curs de dezvoltare. Trebuie să evaluăm care sunt nevoile și nu cred că ar trebui să discutăm sau să ne concentrăm doar pe situația din țările noastre. Pentru că și alte state sau statele din altă parte a lumii se confruntă cu colapsul economic. Acele sume de bani pe care imigranții le trimit acasă au uh, scăzut dramatic și aș vrea să vorbim puțin despre asta și despre și impactul politicilor europene pentru migrație asupra acestui fenomen. Aceste sume sunt de trei ori mai mari decât ajutoarele pentru dezvoltare. Și a, aș mai avea o întrebare legată de Banca Europeană de Investiții. Nu mă interesează atât ce poate face Comisia Europeană, cât uh, ce uh, putem face pentru a ne asigura că împrumuturile sunt disponibile de o manieră acceptabilă, accesibilă din partea Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Guerrero. Mulțumesc, doamnă președinte. și vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri pentru prezentări. Cred că din ceea ce ni s-a spus și din dezbaterile comisiei am putea ajunge la concluzia că avem de-a face cu o criză dublă, cu două părți distincte, dar strâns legate. În primul rând, dacă analizăm originea crizei cu care se confruntă țările dezvoltate, Aceasta se datorează comportamentului din țările industrializate. Se datorează nereglementării spațiului financiar, unei exuberanțe a pieței financiare. Aceste bule financiare sau bule de credit, um, aceste baloane provocate de lăcomia finanțiștilor. Însă, în uh, țările subdezvoltate, criza există fără să fi fost provocată de ei. Scad investițiile, scad, uh, scade numărul de locuri de muncă, scad veniturile și așa mai departe. Aceste două crize sunt diferite ca impact. În țările dezvoltate există un impact asupra creșterii economice, dar doar pe termen scurt. Trebuie să strângem cureaua 2-3 ani, dar pe, pentru statele mai puțin dezvoltate, consecințele duc la întreruperea programelor pentru combaterea sărăciei și e posibil să dureze o întreagă generație uh, care luptă acum împotriva sărăciei absolute și a excluziunii sociale. Reacțiile diferă în uh, funcție de uh, aceste două tipuri de criză. În țările dezvoltate se iau măsuri financiare, se fac planuri de salvare a băncilor și nu se ține cont de nevoile statelor în curs de dezvoltare. Mai mult, fondurile pentru dezvoltare, pentru ajutoare de dezvoltare, au și ele de suferit. Pentru unele state dezvoltate, criza pare să se fi încheiat. Franța este un exemplu în acest sens, Germania este altul. Acestea deja au obținut rezultate pozitive în ceea ce privește produsul intern brut. Există indicii că până la mijlocul lui 2010 criza va fi lăsată în urmă aici. Dar pentru alte țări, pagubele sunt ireparabile. Deci, dacă dăm uh, impresia că criza este aproape uh, încheiată, mm, evităm decizia de a acționa. Trebuie reformate, în concluzie, după părerea mea, instituțiile de la Bretton Woods. Îmi cer scuze, este o dezbatere foarte importantă și cred că toată lumea trebuie să ia cuvântul, dar pentru că timpul este limitat, vom limita și timpul alocat vorbitorilor. Doamna Crețu, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult ceea ce ați prezentat dumneavoastră și ceea ce au spus și colegii mei se referă la ceea ce discutăm de luni de zile prăpastia imensă uh, față de obiectivele ambițioase la realitatea ostilă în materie de um, îndeplinirea obiectivelor mdg contribuția de zero șapte pe care tot mai multe țări nu o dau și aici aș vrea să spun că sunt de acord cu ceea ce a spus și domnul cashman și mie mi s a părut că și domnul mitchell a spus același lucru că trebuie să existe solidaritate trebuie să ne ținem promisiunile. eu provin dintr o țară care este poate după bulgaria cea mai săracă din uniunea europeană dar cred că suntem obligați să ne ținem promisiunile și cred că noi uităm că dacă noi vorbim de efectele crizei în sensul că ar trebui să ne restrângem într un fel în africa înseamnă vieți pierdute vieți, de, uh, vieți și cred că trebuie să, să ținem cont că este o cu totul altă dimensiune în Africa față de uh, ceea ce... Uh, deci eu cred că, în primul rând, că trebuie să gândim o ierarhizare a priorităților în, în funcție de resursele pe care le avem. Este clar că instituțiile financiare nu au anticipat această criză, nici nu au fost pregătite și uh, cred că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să ne implicăm mai mult în această reformare a instituțiilor. Am înțeles că peste trei săptămâni va fi întâlnirea anuală dintre între banca mondială și imf și vor veni cu un program de, reformare dar este evident că ei trebuie să răspundă într un fel iar noi suntem datori pentru că contribuim la acest lucru. pe de altă parte eu cred că africa a făcut pași importani dar este clar că au o problemă multe țări în interiorul acestor țări în funcție de cum uh, alocă fondurile care sunt uh, date. domnul mitchell a spus de acel one billion uh, euro pentru um, food aid pentru ajutor dar noi nu avem nicio garanție că acești bani s au dus direct la fermierii pentru care acești bani au fost alocați. mulumesc foarte mult deci ideea mea era că ar trebui să ne atingem obiectivele în funcție de resursele pe care le avem și Uh, cred că o nouă ierarhizare a priorităților este foarte importantă. Mulțumesc. Mulțumesc. Lista vorbitorilor este acum uh, închisă și am să dau cuvântul celor doi invitați pentru a reacționa la comentarii și la remarci. Mai întâi domnului Caberuca și apoi doamnei profesor. Mulțumesc, doamnă președinte și uh, stimați eurodeputați. Am să fiu uh, scurt. Vreau să încep cu întrebarea pusă de domnul Mitchell. Oamenii din Africa trăiesc într-un sat global. Ei știu că în Europa se pierd locuri de muncă, la fel și în Statele Unite. Și uh, atunci când s-a declanșat această criză, când s-au reunit uh, managerii economici la uh, Tunis, prima întrebare a fost ce putem face noi pentru noi înșine. Pentru că uh, știm că um, promisiunile și angajamentele economice făcute la reuniunile internaționale nu s-au împlinit. Vreau să vă spun, domnule Mitchell, că în Botswana, toată lumea este de acord că Botswana a făcut tot ce trebuia. Deci nu cred că este din cauza lipsei reformelor lor. Este această țară în curând se va detașa de dependența ei de altă asistență, pentru că s-au făcut investiții acolo însă suferă de, din cauza acestor bani care nu mai vin uh, de la imigranții din străinătate. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat acum 15 ani, efectele ar fi fost mult mai grave. Dacă aceste țări au acum o creștere de 6-7%, este din cauza efectelor cumulative ale fondurilor. Noi, cei din Africa, suntem de acord că reformele sunt esențiale, însă noile reforme vor trebui să salveze continentul de la efectele. Adică nicio reformă care se face nu va putea să ne scape de efectele schimbărilor climatice. Și nu vor putea salva industria bumbacului. Nicio reformă care s-ar face în Africa nu ar funcționa dacă cei un miliard de oameni sunt pur și simplu ignorați, ca și cum n-ar conta. Uh, se va ține o conferință la Monterey, care, la care cred că vom participa cu toții, și acolo se va discuta despre ce trebuie să facă uh, țările în cele dezvoltate pentru a um, ajuta pe cele mai puțin dezvoltate. Pentru prima dată în 20 de ani, această criză care afectează și Africa este de natură pur externă. Putem reacționa în două moduri. Fie aveți voi grijă de noi, fie avem noi grijă de noi. Dar de vreme ce criza ne afectează pe toți, să căutăm o soluție împreună. Și această soluție s-a căutat la Londra și sper să se caute și la Pittsburgh. Soluția este una de natură globală și cu toții trebuie să stăm la masa negocierilor. Trebuie să acționăm, fie că alocăm resurse interne, fie externe, trebuie să luăm acum măsuri. În ce privește remarca dumneavoastră cu privire la inovare, pot să vă spun că problema este din nou aceea de respectarea angajamentelor și de eficiență a asistenței. Anul trecut, când am făcut evaluarea eh, stadiului nostru în care ne găseam, am văzut că foarte puțin progres s-a înregistrat. Comisia Europeană și Banca Mondială și Banca noastră regională trebuie să acționeze împreună dacă vor să fie eficiente. Îmi pare rău că nu pot să vă răspund la toate întrebările, deoarece timpul este scurt, însă vă rog să mă mai uh, interpelați dacă doriți să întrebați lucruri anume. Aș vrea însă să punctez două lucruri acum. Mai întâi, cred că este foarte important ceea ce s-a spus de domnul Mitchell la început, și anume, atunci când propria ta societate suferă, cum poți justifica creșterea asistenței către niște țări îndepărtate? Și uh, poate că nu era întrebarea dumneavoastră. Nu. Eu spuneam că nu, eu nu aș nu acest lucru spuneam, dumneavoastră ați vorbit de bună guvernanță și dumneavoastră trebuie să vă schimbați modul de guvernanță, nu vă retrageți undeva într-o cochilie. Eu l-am ascultat pe domnul Cashman, care a fost destul de emotiv și sunt de acord și cu el. Nu, ă, îmi cer scuze, îmi cer scuze pentru că v-am atribuit o remarcă pe care nu ați intenționat-o. Vreau să spun însă altceva și anume că nu există nicio țară în Europa care să nu fie legată într-un mod foarte apropiat și personal de celelalte. Veți fi afectați cu siguranță de colapsul guvernanței din Africa. În ultimii 10 ani, multe țări din lumea dezvoltată au făcut un fel de progres, dar încet și dureros, pentru ca să poate fi mai bine administrate. Însă acest progres este reversibil în orice moment. Și am să vă dau două exemple. Motivul pentru care pirateria a devenit o problemă pe coasta somaleză, adică pira- pirateria afectează vasele care vă aduc dumneavoastră mărfuri din alte părți ale lumii, motivul pentru care acest fenomen există este pentru că guvernanța din alte state s-a prăbușit. Motivul pentru care drogurile sunt o problemă uriașă în Marea Britanie și o problemă care se va răspândi din cauza recesiunii este pentru că există rute de transport ale drogurilor unde guvernele pur și simplu nu mai pot funcționa. Democrațiile noastre se bazează pe celelalte democrații din alte țări ale lumii. Dacă ele nu funcționează și noi suntem în pericol. Cred că acesta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Și un alt punct pe care vreau să-l clarific pentru dumneavoastră se referă la următorul lucru. În analiza pe care am făcut-o și care arată că 1,6% din resursele femei merg spre Africa subsahariană, nu se datorează faptului că niște oameni răi stau acolo la femei. ci pur și simplu vrem să ne întrebăm unde au mers resursele femeii. După cum știți, probabil cu toții, iată, au mers spre România, Ucraina, Ungaria, Serbia, Belarus, Letonia și Islanda. Europa nu își poate permite o cliză și o implozie financiară în cadrul granițelor sale și la granițele sale femeiul a fost un instrument foarte util pentru Europa, pentru limitarea crizei financiare. Iată, femeiul are un rol foarte important aici de jucat. Și iată de ce resursele femeii s-au îndreptat spre aceste țări. Nu vreau ca nimeni să iasă din această sală și să spună că dovezile, probele pe care le aduc eu arată spre o spre intenții rele ale vreunei instituții, nu. Și dumneavoastră faceți parte din această instituție și faceți ceea ce uh, Statele Unite și alți uh, actori globali au vrut să facă. Și întrebarea însă este dacă vreți să ajutați și economiile mai mici care suferă de șocuri. Și acestea fac parte din femei dar organizația nu are resursele și mandatul necesar pentru a interveni. Dumneavoastră, în calitate de legiuitori, trebuie să aveți în vedere acest lucru. Și uh, în legătură cu reacția Uniunii Europene, cred că este foarte important ca această comisie și Uniunea Europeană să se concentreze pe acele instrumente care pot să facă plăți rapide către țările aflate în criză. Colegul dumneavoastră a menționat acea sumă de 500 de milioane de euro care se va adăuga la programul de asistență flexibilă. Însă, din nou, acest instrument pur și simplu ne încarcă obligațiile acum. Ce vom face peste câțiva ani. Să nu uităm că majoritatea acestor bani merg către activități uh, planificate și foarte costisitoare, educația și sănătatea. Dacă folosim acum banii pentru a rezolva efectele imediate ale crizei, înseamnă că ne vom epuiza bugetul mai târziu și că vom face prea multe cheltuieli publice aceste probleme sunt foarte importante pentru comisie. Îmi pare foarte rău că nu mai am timp la dispoziție ca să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult amândurora. Contribuțiile pe care le-ați adus sunt foarte utile pentru noi. Avem în lucru o rezoluție pe care vrem să o înaintăm întâlnirii grupului G20 și dorim să adresăm și o întrebare comisiei. Deci vom ține cont de contribuția dumneavoastră în activitatea noastră, așa că mulțumesc foarte mult amândurora. În continuare, cred că ar trebui să adăugăm un amendament ca urmare a informațiilor pe care ni le-ați adus dumneavoastră în această ședință. Putem să facem un amendament oral conform um, articolului 156, asta în cazul în care nu obiectează niciunul dintre membrii comisiei. Da. Deci trebuie să vă aduc la cunoștință că am fost contactați de femei și o delegație de nivel înalt de funcționari superiori ai femeiului doresc să ne întâlnească pentru a discuta facilitățile de împrumut pentru statele cu venituri scăzute săptămâna viitoare în 8 septembrie. Veți primi notificarea pe e-mail și veți afla atunci unde și la ce oră va avea loc. Mulțumesc! Haideți să continuăm acum cu ordinea noastră de zi. Dacă doriți să rămâneți, să ascultați, sunteți bineveniți. Haideți acum să examinăm bugetul. Avem un raportor de aviz. Cu privire la bugetul pe 2010 și trebuie să discutăm să stabilim termenul de depunere a amendamentelor. Am să-i dau cuvântul domnului Gay Mitchell pentru a prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cu uh, emoție cuvântul din nou, pentru că se pare că la această comisie orice spui se poate întoarce împotriva ta. Ă, trebuie să spun că textul proiectului de aviz cu privire la ă, rezoluția bugetară pe care îl avem în fața ochiului, ochilor se concentrează pe chestiuni esențiale pentru activitatea parlamentară bugetară. În capul listei se află criza financiară și efectele schimbărilor climatice. Ambele aspecte au fost subliniate în discursul Gunilei Carlson din fața Comisiei ieri. Domnule președinte, credeți că pot continua să vorbesc uh, în timp ce lumea continuă să se foiască în cameră? Sigur că am adoptat măsuri pentru ajutorarea țărilor ACP, dar se pare că acestea nu sunt suficiente din moment ce cei mai săraci oameni din lume trăiesc în Asia. ar trebui revizuită strategia pe termen mediu destinată ajutorării acestor țări. Asta înseamnă că fondurile disponibile pentru aceste țări, deja alocate pentru Asia și uh, America Latină au fost alocate înainte ca cineva să fie auzit despre criza financiară. Deci este nevoie acum de fonduri suplimentare. Deci este nevoie de revizuirea felului în care aceste țări pot fi ajutate să se confrunte cu criza. În al doilea rând, chestiunea uh, efectelor schimbărilor climatice. Nu avem suficienți bani nici pe departe pentru adaptare și limitarea efectelor. Propun un supliment de 25 de milioane de euro care ar putea să crească la 55 de milioane în lumina celor uh, spuse aseară de uh, reprezentantul Comisiei. Chiar și așa știm că este nevoie de mult mai mulți bani înainte de um, finalul uh, estimat al crizei financiare la sfârșitul anului 2010. Trebuie să ne asigurăm că aceste resurse pot fi uh, eliberate, pot fi puse la dispoziție. Știu că avem puțin bani, dar asta se întâmplă pentru că s-au impus plafoane prea mici pentru uh, fondurile care se vor aloca în afara comunității europene. Repet, deci, apelul nostru pentru revizuirea uh, acordurilor cu țările terțe. În al treilea rând, vreau să protestez uh, ferm împotriva practicilor utilizate anul trecut și anul acesta de a ni se oferi informații incomplete la începutul exercițiului bugetar și um, completarea acestor informații atunci când uh, este deja prea târziu. Eu am primit aceste informații privind bugetul la 6 și 20 seară. Este inadmisibil, nu, este, nu așa se face treaba și eu cred că um, uh, avizul care fusese deja uh, întocmit înainte ca această uh, informație să ne parvină ar trebui să includă și acest protest noi suntem un comitet, o comisie legislativă și Comisia Europeană trebuie să respecte acest lucru și să-și asume criticile pe care noi le aducem uh, uh documentelor lor înainte de a lua o decizie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mitchell! Aș dori acum să dau cuvântul deputaților care doresc să intervină în dezbatere. Vă rog! Um, yeah, Kort, voorzitter. Eh, ik denk dat eh, collega Mitchell... Domnule președinte, cred că colegul nostru a pregătit un raport bun și este sarcina noastră aici la comisie să uh, readucem pe linia de plutire, ca să zic așa, bugetul, să îl facem cumva mai corect. Aș avea doar uh, o observație în legătură cu amendamentele doamnei Zaborska. pentru că am impresia că ele uh, cumva în mod subliminal vor influența uh, dreptul femeilor la avort, ceea ce este inacceptabil pentru noi. Doamna Zaborska. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, ja by... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să justific succint amendamentele mele. Desigur că uh, în toate contribuțiile mele, în toate rapoartele mele, am susținut întotdeauna sănătatea femeilor, sănătatea mamelor. Însă nu consider că Uniunea Europeană trebuie să promoveze practicile din statele în curs de dezvoltare, cum ar fi avorturile ilicite. Acestea nu țin de competența statelor membre ale Uniunii Europene și de aceea am depus acest amendament pentru că dacă susținem întreruperile de sarcină în statele în curs de dezvoltare, încurajăm statele națiune care se află în aceste faze de dezvoltare. Mulțumesc. Mitchell, on that point. Domnul Mitchell. Da, domnule președinte, înțeleg că uh, unii colegi uh, Ă, poate unii colegi nu au înțeles că e vorba de avorturile forțate, de avorturile forțate. Noi am votat împotriva avorturilor forțate, a, din câte știu eu. Cred că doamna Zaborska a exprimat cât se poate de clar faptul că textul amendamentului ei se referă la amendamentele forțate. Normal că toată lumea este împotriva avorturilor forțate. Însă intenția noastră este Uh, cred eu că intenția ei este să atace avorturile în general și părerea mea e că orice femeie are dreptul să aleagă. Uh, domnule președinte, eu nu sunt de acord cu interpretarea aceasta. Ah. Ce a spus? Nu contează ce părere au colegii noștri. Contează ce formulare va fi inclusă în legislație. Este vorba de avorturile forțate și eu nu cred că doamna Zaborska ai avut uh, astfel de intenții. Poate că este o interpretare. Acest amendament se referă la avorturile forțate și l-am mai susținut și înainte. Domnule Burke, din câte înțeleg eu, discutăm amendamentul pe care îl avem în față, care va fi votat mai târziu. Și în 10, avem termen până în 10 septembrie să mai depunem amendamente. Nu e vorba despre intențiile fiecăruia. Ceea ce contează este ce apare negru pe alb pe hârtie și asta vom vota noi. Glasul Vaticanului s-a auzit astăzi foarte clar. But anyway, um, uh, the lady behind. Fie, haideți, doamna din spate. I have the floor now? Am cuvântul? Ce repede! Eu încercam uh, să mă înscriu de-abia pe lista vorbitorilor. Nu vreau să vorbesc despre avorturi. Așa că am să aștept până îmi vine rândul. Domnul Cashman. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să menționez aici nici pe Papa și nici Vaticanul, dar ceva am să spun. Bineînțeles că trebuie să studiem amendamentul pe care îl avem în față, dar trebuie să ne gândim și la consecințele ce derivă din orice amendament. Și cred că doamna Zaborska a subliniat care vor fi aceste consecințe. În, ca urmare, grupul meu politic are intenția să voteze împotriva acestui amendament și sper că și alții o vor face. Dacă între timp poate să ne convingă cineva că textul continuă să protejeze dreptul unei femei de a alege, atunci ne vom revizui poziția. Însă, în lumina comentariilor doamnei Zaborska, care au, uh, s-au extrapolat la poziția noastră din viitor, noi nu putem susține acest text, pentru că e în joc dreptul fiecăruia de a alege. Mulțumesc. Doamna din spate. Kathleen Grace. Vreau să spun că grupul meu este perfect de acord cu poziția exprimată acum de socialiști. Când am citit amendamentele, am fost oripilată. Deci, pe acest subiect suntem întru totul de acord. Would you like to come back on... Doriți să reveniți? Domnule președinte, cred că persoanele care au prezentat în raport faptul că trebuie să interzicem avorturile forțate uh, au fost reprezentate tocmai de doamna Gomes în mandatul trecut. Eu nu cred că doamna Gomes reprezintă opinii de extremă dreaptă, în niciun caz. Mulțumesc. Am să fiu limpede încă o dată. Noi vorbim de textul pe care îl avem în față. V-am spus că îl votăm în 10 septembrie, nu e adevărat, dragi colegi, îl votăm în 15 minute. Deci nu mai prea avem mult timp de discuție, vom vota imediat și votăm textul pe care îl avem în față. Deci nu mai are rost să ne gândim la intențiile de mai târziu. Uh, sure... Domnule Deva, cu toate acestea, cred că îmi veți permite să spun ceea ce este evident. Uh, trebuie să ținem cont de orice fel de consecințe, fie ele intenționate sau nu, ce pot deriva din acțiunile și deciziile acestei comisii și ale Parlamentului. Mulțumesc! Domnule președinte, doamna Gomes a introdus acest amendament anul trecut Doamna Gomes a introdus acest amendament anul trecut și a fost susținut în unanimitate de comisia noastră. Problema este că doamna Zaborska introduce anul acesta același amendament și se uh, extrapolează se, sus, se, ajunge să se susțină avorturile forțate. Nu e vorba de dreptul femeilor de a alege, se susțin alegerile forțate. Uh, Uh, avorturile forțate, mă scuzați. Doamna Gomes a avut aceleași cuvinte anul trecut și a fost altă situație. Aveți cuvântul. Acum se pare că ne interpretăm fiecare cuvintele celuilalt. Eu vreau să fie clar că niciodată un socialist nu ar susține avorturile forțate. Cred că e clar. Mulțumesc. Bine că s-a lămurit. Socialiștii nu susțin avorturile forțate. Foarte bine. very serious charge against the Commission. Asta este o acuzație foarte gravă la adresa uh, Comisiei. Comisia nu a dat suficient timp Parlamentului să analizeze amendamentele și trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Martin. Da, mulțumesc, domnule președinte fac parte din Directoratul General al Comisiei, care se ocupă de implementarea programelor externe de preaderare și cu țările terțe. A spune mai întâi, să aș răspunde mai întâi comentariilor domnului Mitchell în legătură cu, inform, cu fluxul informațional. A, pregătim, așa cum am arătat și în mailul meu de aseară, bugetul, proiectul de buget cu mult timp înainte de a fi supus Parlamentului în mai. Deci munca începe practic din ianuarie la buget. Acesta este parțial motivul pentru care informațiile primite de dumneavoastră nu sunt uh, încă foarte precise sau foarte uh, actuale. Dar asta este situația. Uh, înțeleg uh, foarte bine și apreciez faptul că pentru o uh, scrisoare conținând amendamentele um, comisiei este târziu să ajungă cu o zi înainte, însă eu am trimis această scrisoare de îndată ce am putut pentru că unele dintre aspectele um, care au adus în discuție amendamentele comisiei s-au discutat abia ieri în această comisie și atunci raportorii nu au avut suficient timp să reacționeze la această modificări. Îmi pare rău, însă vă pot asigura că uh, raportorul uh, vă asigur raportorul și această comisie că facem tot ce putem ca să asigurăm o cooperare strânsă, să vă ajutăm să vă faceți treaba care este una foarte importantă pentru noi. Dacă există și alte uh, situații în care considerați că informațiile primite nu sunt uh, cele mai adecvate, vă rog să ne uh, comunicați uh, și vom încerca să clarificăm toate aceste uh, mici neînțelegeri. Sper că vom putea astfel să creăm o atmosferă mai bună de lucru. Aș mai uh, spune acum câteva cuvinte. S-au făcut uh, referințe azi dimineață la uh, instrumentul uh, privind ajutoarele alimentare care a fost convenit anul trecut și dificultatea de a găsi resurse pentru finanțare. Atunci când Comisia a propus pentru prima dată acest instrument, uh, am sperat că autoritățile bugetare vor găsi cumva uh, mijloace de a finanța acest instrument. S-a sperat atunci că vor putea fi alocați bani inițial destinați fermierilor europeni. Uh, însă acest lucru nu a fost acceptat și atunci am făcut tot uh, posibil să găsim fonduri în altă parte și am folosit toate mijloacele, inclusiv amendamentele uh, privind acordurile interinstituționale. Acum ni se spune că s-au adunat peste 900 de milioane de euro. Am alocat deja 700 și sperăm să ajungem la 820 până la sfârșitul anului. Cred că, așa cum dorea și domnul Mitchell, că Uniunea Europeană poate demonstra că poate reacționa rapid și eficient în fața crizei internaționale. Sigur că putem să facem acest lucru, însă mm, atunci când trebuie să facem acest lucru în mod repetat apar probleme. Înțeleg uh, problemele pe care le-am menționat, nevoile uh, statelor uh, în curs de dezvoltare, uh, în fața crizei economice. Unele din aceste state au primit deja ajutoare prin intermediul instrumentului pentru ajutorare alimentară și sperăm ca toate aceste lucruri să se lege între ele. Comisia exprimă într-o notă care acompanează scrisoarea Uh, pe care ați primit-o uh, ieri, direcția în care dorește să meargă și mijloacele care ar putea fi folosite pentru a încerca să uh, administrăm resursele limitate pe care le avem. Însă nu putem scoate iepuri din pălărie, nu suntem magicieni și vom revizui uh, strategia pe termen uh, mediu și lung uh, în relația cu statele terțe și vom încerca pe cât posibil să răspundem nevoilor lor. Un alt motiv pentru lipsa de flexibilitate este întârzierea implementării în ultimii ani a acestor acorduri de parteneriat economic, dar folosim ceea ce avem. Noi credem că performanțele comisiei s-au îmbunătățit în ultimii ani. Vă vom da detalii despre acest uh, progres într-un uh, într-un ghid care se numește mai bine, mai repede, mai eficient. Am uh, și câteva comentarii în privința proiectului de rezoluție. Cred, domnule președinte, că am acoperit însă punctele cheie, dar vom reveni cu comentarii detaliate. În ceea ce privește bugetul, amendamentele la buget, uh, salutăm uh, reinstaurarea propunerilor pentru PDB în anumite instanțe, E vorba de proiectul preliminar de buget. Avem cerințe specifice de evaluare a unor proiecte și veți vedea rezultatele în raportul anual care este deja disponibil. La 5529, în ceea ce privește drepturile nou, omului, am vrea clarificări pentru că aceasta a fost o problemă în raport cu alte uh, activități pe plan internațional uh, și pentru instrumentul pentru stabilitate, instrumentul european pentru protejarea drepturilor omului și așa mai departe. În ceea ce privește amendamentul 5502, există deja o prevedere în proiectul de buget pentru astfel de acțiuni, iar la 5532 există un uh, proiect uh, pilot care uh, se bucură deja de finanțare. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare și sper că veți uh, colabora îndeaproape cu domnul uh, Mitchell și vom colabora îndeaproape cu domnul Mitchell și de acum înainte. Da, mulțumim pentru uh, observații. Știu că ni s-a comisia Comisiei nu i se va mai uh, permite să uh, uh, introducă modificări uh, atât de târziu. Trecem uh, uh, Chair, my apologies, but... Îmi cer scuze, dar eram și eu, eram și eu pe lista de vorbitori uh, în ceea ce privește proiectul de buget. Sper că pot lua cuvântul acum. No problem, you can have... Sigur că da, nicio problemă. Mulțumesc. Pentru a răspunde ultimei remarce a Comisiei cu privire la 5 502, acordul de cooperare în privința schimbărilor climatice de la Copenhaga, aș vrea să introduc un amendament oral. E vorba de 5533 s-a spus că acesta este o, aceasta este o propunere pilot uh, și în cazul acesta avem o problemă uh, juridică. Verzii au încă posibilitatea de a arăta uh, Consiliului de Ministri că dorim o finanțare uh, potrivită și nu ca proiect pilot. Și sper că raportorul îmi va sprijini propunerea. I am now going to announce to you... Acum voi anunța rezultatele întâlnirii coordonatorilor de eh, marți 3 septembrie pentru a primi sprijinul Comisiei la întâlnirea coordonatorilor am uh, decis că PPE-ul să aibă doi coordonatori domnul Kaczmarek și domnul Mitchell Uh, ei vor uh, alcătui două uh, rapoarte, unul privind sărăcia și alocarea locurilor de, multă, de muncă în statele în curs de dezvoltare, pentru două puncte, a doua revizuire a parteneriatului ACP Uniunea Europeană pentru zero puncte. Vom uh, elabora de asemenea uh, două avize. în privința situației din Somalia și uh, Zimbabwe. E vorba de o rezoluție care permite confiscarea uh, averilor uh, iar aceste uh, avize vor fi întocmite numai dacă vom avea un raport. Am propus de asemenea un regulament al Consiliului care să stabilească un instrument de finanțare pentru pregătirea țărilor și regiunilor industrializate Vom uh, uh, elabora de asemenea un raport pentru revizuirea directivei uh, ICI. Uh, comisia de uh, elaborare va avea șase membri și șase supleanți. Aceștia vor participa la fiecare întâlnire a grupurilor de lucru cu părțile uh, interesate la consultări. Grupul de lucru A Conform sistemului de Hont, ordinea este cea cunoscută PPE, Partidul Socialist, ALDE și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că președintele va fi dintr-un alt grup decât vicepreședinții și de preferință dintr-un grup din cele mai mici. Doamnă președinte, pot să corectez ceva, dacă îmi permiteți? Uh, Cred că am fost de acord că instrumentul non-DCI de cooperare economică va fi făcut de grupul meu și am cheltuit chiar un punct pentru el. Da, aveți dreptate. Okay. Uh, aveți dreptate, vom uh, face modificarea necesară în document. Vă mulțumesc. Yes, I talked about the vice chairs. Am vorbit despre vicepreședinți. Mandatul este de 2 ani și jumătate pentru aceste grupuri de lucru și fiecare dintre ele își va crea propriile metode de lucru și le va stabili. Vom avea un raportor permanent pentru ajutorul umanitar, iar proiectul de mandat pentru acest raportor permanent a fost adoptat. Grupul de lucru buget va fi deschis tuturor celor interesați, membrii DEVE, iar negocierile privind revizuirea acordului de la Cotonou vor uh, fi pe, în permanență pe ordinea de zi de acum până în februarie 2010. Vom avea schimburi de uh, opinii după aceea cu comisie cu privire la starea negocierilor. Am alcătuit și delegațiile pentru restul anului 2009 vom trimite doi membri într-o misiune în Bangladesh pentru a analiza uh, funcționarea DCI și de asemenea folosirea fondurilor uh, de ajutorare alimentară în uh, ținând cont de, schimba, de schimbarea de atmosferă. Iar Nepalul este o altă posibilitate. Conform sistemului DONT, va fi un membru de la PPE și unul de la Verzi. Va urma o misiune în Zimbabwe, aceasta va avea prima prioritate, Botswana a doua și uh, o rezervă care este Namibia. S-a folosit sistemul uh, rotativ Dohan Zimbabwe 1 PPE, 1 ALDE și 1 AC. Botswana 1 PPE, 1 Vers, 1 ALDE. Fiecare dintre membrii delegațiilor trebuie să fi participat deja la misiunea din Angola și uh, am analizat o suplimentare, posibilă suplimentare a misiunilor și am, putea, am constatat că putem uh, folosi uh, o raportare a locurilor neutilizate până acum pentru un al treilea membru în, în Bangladesh. De asemenea, vom încerca să folosim uh, un loc neutilizat în uh, precedentul mandat pentru a trimite un reprezentant uh, la adunarea generală ONU. Vom trimite o misiune de observatori în Mozambic la alegerile parlamentare programată pe 26 octombrie. Acesta, aceasta ar trebui să fie uh, o prioritate, deci misiunea de observatori pentru alegerile de aici. Apoi uh, audierile pentru ce a mai rămas din 2009, audierile pot avea loc doar în uh, întâlniri care durează cel puțin uh, două, și jumătate, uh, două zile și jumătate. Vom analiza impactul uh, crizei financiare în țările în curs de dezvoltare cu experți. Imperții ex- invitați sunt Jeffrey Sachs, profesor Schemberg de la Școala Elvețiană pentru Administrație. Grupurile vor Uh, face și propuneri pentru invitarea altor experți uh, scris la următoarea întâlnire a coordonatorilor. Lista experților va include pe, în măsura posibilului uh, uh, nume care să uh, ne pună la dispoziție opinii uh, opuse în legătură cu a, aceste aspecte. Vom avea și o întâlnire a, comună cu Comisia pentru Control Bugetar pentru a analiza proiectul de buget pe a, 2010 se reconfirmă componența Comisiei, grupurile politice și coordonatorii vor face propuneri pentru cheltuirea banilor rămași pentru 2009 și acest lucru se va discuta la întâlnirea coordonatorilor pe 5 octombrie. Pe 10 uh, septembrie ne vom întâlni din nou. Parlamentul uh, reprezentanții Parlamentului vor fi un bărbat și o femeie. Dacă uh, nu există propuneri, atunci la întâlnirea, următoarea întâlnire a coordonatorilor vom uh, alege uh, noi pe cineva. Pe 28 septembrie avem un cocktail după întâlnirea AFET de pe 12 septembrie cu uh, secretarul general ONU. Va exista, vor exista și întâlniri informale cu uh, coordonatorii pentru nominalizarea uh, șefilor de comisii, de comitete, care vor avea un mandat de 2 ani și jumătate și vom avea și o inițiativă privind întrebări orale și uh, aviz pentru întâlnirea uh, ONU privind climat, uh, schimbările climatice de la Copenhaga. Legal opinion vom emite o opinie asupra acordului de pescuit cu Maroc, vom ține o întâlnire în camera cu serviciul juridic, vom decide asupra măsurilor suplimentare pe baza modificărilor. Vom avea o reuniune despre Mauritania cu reprezentanța ai Consiliului. Vom ține un schimb de vedere cu privire la alegerile din Afganistan și impactul lor asupra cooperării și dezvoltării. Vom ține o întâlnire organizată în comună cu AFET și ROI. DV va cere ca delegația la APC să fie compusă din 14 membri, jumătate de la INTA, jumătate de la DV. Vor merge la adunarea parlamentară comună. vom dori să îi consultăm pe partenerii noștri înainte de a stabili care va fi numărul de uh, membri în delegație. Vom face acest lucru prin consultări și vom ajunge la un acord care să fie acceptabil pentru coordonatori. A fost foarte lung, am acoperit 18 puncte. Ați uh, cerut să votăm, nu-i așa? Ați cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, nu vreau să prelungesc prea mult dezbaterea. Vreau doar să relevez un aspect și anume avem un regulament care spune că există un coordonator pe fiecare grup și că dacă urmăm regulamentul, doar unul trebuie să existe. Vom uh, spune acest lucru la conferința președinților, pentru că noi nu suntem de acord cu această practică. Însă, deoarece deja s-a abordat la reuniunea în camera, nu mai discut. Stimate doamne, regulile nu spun acest lucru. Regulile spun poate avea. Grupul socialiștilor vor să continue în acest mod de acum înainte și eu pot să mă emoționez dacă doriți, însă în tot mandatul meu aici am uh, fost foarte flexibil, am încercat să ajungem la consens. Noi suntem un grup mai mare decât dumneavoastră și vă rog să vă asumați conștiințele. Avem un acord și asta e. M-am săturat de toate prostiile astea și pedanteriile de la oamenii care nu vor să fie, uh, nu, pur și simplu nu vor să accepte situația. Am avut o întâlnire a coordonatorilor pe această problemă. Ne pare rău, trebuie să ne oprim aici, agenda este prea încărcată, nu putem continua. Doamnă președinte, eu cred că este pur și simplu superflu să ne mai insultăm aici la nivel personal. Nu e un comportament profesionist. Ați vorbit în această dimineață despre Biserica Romano-Catolică. Terminați cu prostiile astea, avem dreptul la păreri personale cu toții. Bun. Văd că există multă energie neconsumată în această sală. Sper să o folosim într-un mod mai uh, amabil unii cu ceilalți. Sper că toată lumea are cartela de vot pregătită. Haideți să începem procedura. Deci, nu uitați, uh, puneți cartela cu fața în jos și aveți trei butoane pe consolă. Primul este pentru, al doilea este pentru abținere și cel roșu este contra. Să facem mai întâi un test. O probă. Deci, deschideți. Suntem pregătiți pentru votare. Introduceți cartela în consolă. Introduceți cartela. Și încercați butonașele de dinăuntru. Primul este pentru, adică da, cel din mijloc este abținere, iar cel de-al treilea este împotrivă. Am închis votul. Votul este secret. Da, este un vot secret. Să mai încercăm o dată. Deci, introducem cartela. Nu? Nu funcționează?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 Haideți să începem. Vom vota privind amendamentele la întrebări orale adresate Consiliului. Este vorba de o modificare cerută de mulți membri ai acestei comisii, dar uh, apare doar numele domnului Peion. Acest uh, amendament a fost semnat de mine, de doamna Liotar, doamna de Sernez, domnul Combendit, domnul Benamias, doamna Tratman, domnul Berman, domnul Sasuli, domnul Martinez, domnul de Kaiser, domnul Tirulien, domnul Casman, domnul de Rosa, doamna Sargentini, domnul Toia, doamna Gres, domnul Desil, domnul Stas și domnul Arif. În continuare, deschidem votul pentru acest amendament.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 Vă rog să votați acum. Votul este închis. yes. Okay. There, there are problems. You will hear. We will hear what problems are. Să auzim, sunt probleme? Oh shit. As there was a problem with one... Deci a existat o problemă la o consolă. Putem să deschidem votul din nou. Votăm din nou pentru că a fost prima dată. Haideți, votul este deschis pe acest amendament la întrebările orale. A reușit toată lumea să voteze? Votul s-a închis. So this is adopted. Adopted. S-a adoptat. Urmează întrebarea orală către comisie, modificările aduse. Amendamentul 1. Votul este deschis. we have to close no but they are asking for the word aren't you i don't know what they're doing it's not working nu vă merge consola se întâmplă ca unul dintre membrii să ridice degetul pentru a le indica colegilor cum să voteze. Am cer scuze, n-am știut astea, sunt începătoare. Am crezut că ridicați mâna pentru că aveți o problemă. Mulțumesc că mi-ați semnalat. Votul s-a închis. Se adoptă. Deschidem votul pentru amendamentul Peion. Votul este deschis. Has everybody voted? A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Urmează să votăm cu privire la rezoluție. Acolo avem foarte multe amendamente. Oh, yes. Secretaria, uh... Secretariatul mi-amintește că trebuie să mai votăm și cu privire la, prim, la textul final, așa cum a fost amendat, textul întrebării orale. Votul e deschis. Votul s-a închis. Da, e cam derutant. Acum votăm asupra textului final al întrebării orale adresate comisiei, așa cum a fost amendat. Votul este deschis. A votat toată lumea? Se adoptă. We now move to the vote on... Trecem la votul asupra rezoluției. Da? Doresc să cer un vot în bloc de la 29 la 3. Amendament oral. so there was no no. Okay, so first amendment. Primul amendament de Kaiser, votul este deschis. You are, you are my voting list. Okay. And um, yes, so everybody has. A votat toată lumea? Votul este închis. Amendamentul se adoptă. And then the amendment number. Amendamentul 30, depus de Julie Keller și Sargentini. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Amendamentul 31 depus de aceleași persoane. Este vorba despre un amendament oral. Am dorit să modificăm uh, cuvintele. Uh, vom, vrem să înlocuim fraza trebuie să integrăm cu uh, expresia nu trebuie disociat de. Votul s-a închis? Nu? Prea rapid? Se adoptă. Amendamentul 32. Cerem un vot în bloc de la 32 până la 34. Nu? Mulțumim pentru, mulțumim pentru sugestie, este o idee bună. Deschidem votul pentru amendamentul 32. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Deschidem votul asupra amendamentului 33. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Deschidem votul pentru amendamentul 34. Votul s-a deschis. Încă nu? Acum. Votul este deschis. A votat toată lumea? Nu? Nu s-a deschis? Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35 depus de Arsenis. Votăm. Votul este deschis. În continuare deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 36, Rinaldi. Votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 37 depus de domnul Görens. Votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 38 cade, deoarece s-a adoptat amendamentul 32. Amendamentul 39, depus de Tirolie, Dezir și Peion. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 40, depus de domnul Casmarec, vot deschis. A votat toată lumea? Vă rog să afișați. Votul e închis. Se adoptă. Ba nu, se respinge. 41 a fost retras. Mergem la amendamentul 42. Deci, votăm asupra amendamentului 42 depus de domnul Peion. Vot deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 43 cade dacă 40 sau 41 sunt adoptate. Deci 43 Pentru 43 se votează. Votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 44 depus de Julie Keller și Sargentini. Vot deschis. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 45 depus de Toia. Vot deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 46, depus de Julie Keller și Sargentini, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 47, depus de Tirulien, Dezir și Peiu, vot deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 48 depus de Casmarec, vot deschis. Toată lumea a votat, votul e închis. Se respinge. Amendamentul 49, depus de Jolie Keller și Sargentini, vot deschis. Toată lumea a votat? Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 50 depus de Zimmer. Vot deschis. A votat toată lumea. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 51, depus de Julie Keller și Sargentini, votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. Urmează amendamentul 52, Arsenis. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Următorul amendament este retras. Trecem la amendamentul 54, depus de Zimmer. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 55, depus de Jolly Keller și Sargentini, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Pentru amendamentul 56 se cere vot pe părți. Doamna Sargentini cere un vot pe părți. Așa că mai întâi uh, vom vota prima parte. Nu cred că trebuie să o citesc. Votăm pentru prima parte. Votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Votăm asupra celei de-a doua părți. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 57 de Kaiser Votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 58 de Kaiser. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 59, Cațmarec. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la partea de considerente și vize. Amendamentul 3. Arsenis. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4, depus de Julie Keller și Sargentini, votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 5, depus de aceleași persoane, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 6 depus de domnul Deva. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7 depus de domnul Deva. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se respinge. Amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Am greșit, am spus că votul este respins, dar se pare că m-am anticipat. Amendamentul 9 este retras. Trecem la amendamentul 10. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Mai departe, amendamentul 11 depus de domnul Deva, votul este deschis. Votul este închis și se respinge. Putem să avem un vot în bloc, dacă sunteți de acord, pentru 12, 13 și 14, nu? Atunci, separat, deschidem votul pentru amendamentul 12. S-a votat. Votul este închis. Și se adoptă. Amendamentul 13 de Kaiser. Votul este deschis. S-a votat, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 14 de Kaiser. Amen... Votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 15 de Kaiser. Votul e deschis. S-a votat, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 16, depus de Jolie Keller și Sargentini, votul este deschis. S-a votat, votul e închis. Se adoptă. Amendment 17, Deva. Urmează amendamentul depus de domnul Deva. Votul e deschis. S-a votat. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Deva. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 19 depus. Votăm pentru fiecare amendament. Amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Votul e deschis. Un anunț din partea Serviciului de Interpretare. Interpretarea va continua până la 12.40. Vă mulțumim. Amendamentele 20 și 21 în bloc, sunteți de acord? Amendamentele 21 până la 24 în bloc. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 25. Jolie Keller și Sargentini. Vot deschis. S-a votat. Votul este închis. Se adoptă. Putem lega 26 de 27? Nu. Atunci, amendamentul 26, vot deschis. S-a votat, votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 27, depus de aceleași persoane, vot deschis. Bun, deci suntem la amendamentul 27. Să votez și eu.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 Deschidem votul asupra conținutului final așa cum a fost amendat. S-a votat, votul este închis. Se adoptă.